acum în sală, am început să interacționăm cu societatea civilă, demarând un dialog pe fond uh, în ce privește bananele. După cum știți, condițiile pentru a suspenda temporar uh, preferențele tarifare pentru importul de banane se reflectă, se regăsesc în acord depinde de impactul pe care îl au importurile asupra stabilității pieței UE de fiecare dată când această preferință a fost acordată pentru America Latină, inclusiv anul trecut, Comisia a realizat o analiză aprofundată care a ajuns la concluzia că importurile excesive nu au uh, dus la destabilizarea pieței interne, având un preț, având, îmi cer scuze, un impact minim asupra prețurilor. Dar vom continua să monitorizăm subiectul. În ceea ce privește uh, Uh, cartofii prăjiți congelați, uh, de care discuta, vorbea domnul belgian, da, uh, am discutat cu autoritățile din Columbia, se pare că problema ține de metoda de calcul. Vom discuta cu ei la Bogota săptămâna viitoare sau la finele acestei luni împreună cu echipa pe comerț autorităților din Columbia. Vă vom ține la curent cu evoluțiile subiectului. După cum uh, vă spuneam, vom lansa o evaluare aprofundată a acestor două acorduri. Bineînțeles, cu mare plăcere vom comunica rezultatele și vom reveni să discutăm despre toate aceste subiecte ulterior. Mulțumesc, domnule președinte! Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar. Mai avem două persoane care vor lua cuvântul. Raportorii, înainte de toate, domnul Fiasa Ixelam domnule președinte. Vreau să mulțumesc doamnei comisar malmstrm și tuturor colegilor pentru contribuțiile foarte interesante la dezbatere. America Latină este o regiune prietenă. Avem legături istorice foarte puternice, iar acordurile comerciale pe care le-am dezbătut nu fac decât să întărească aceste relații și să dea o perspectivă privind importanța strategică și geopolitică pentru Uniunea Europeană. Dragă Helmut, știu că sunt foarte multe lucruri de îmbunătățit, dar trebuie să vedem de unde am plecat și unde am ajuns în acest moment. Suspendarea tratatelor n-ar duce decât la înrăutățirea situației, cum a spus foarte bine Ramon Jauregui. Sigur, dragă Gabriel, că trebuie să fim atenți la problema bananelor. Ne-a explicat acest lucru care sunt măsurile luate de comisia pe care ne-a spus doamna Malmström acest lucru. Peru și Columbia și Ecuadorul sunt regiuni strategice pentru Uniunea Europeană. Este un lucru esențial, deci trebuie să mergem înainte cu aceste acorduri ca să ajungă la potențialul definit. Acordul este deschis pentru alte aderări. Există o clauză de aderare care lasă poarta deschisă pentru participarea altor țări membre ale comunității andine națiunilor. În încheiere vreau să mulțumesc tuturor colegilor Comisiei pentru Comerț Internațional și mai ales raportorilor din umbră. Imacolada Roves pinheiro au contribuit extrem de mult și au permis să ajungem la un raport echilibrat, pozitiv, care sper că mâine va fi mota, moda, votat cu o majoritate largă. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Și acum are cuvântul Ramon Berger Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să vă spun înainte de toate, având în vedere multitudinea de critici justificate și observații referitor la cele negociate cu statele partenere, că da, e adevărat, trebuie să abordăm situația cu măsură, dar și exercitând presiune. Și trebuie să vă mărturisesc, doamnă comisar, că dumneavoastră și echipa dumneavoastră ați făcut o treabă excelentă în ultimii ani. Vreau să-i spun uh, colegului meu care are dreptate că trebuie să vedem de unde vin partenerii noștri și să nu cerem uh, aplicarea 100% a dispozițiilor. Trebuie să vedem cum evoluează cum se dezvoltă pas cu pas, toate acestea trebuie urmărite și în acest fel ajung la următorul punct, domnule președinte. Dacă privesc cum țări despre care tocmai am discutat, precum Peru și Columbia. Peru, de pildă, are, a primit 500 de mii de refugiați și Columbia un milion de refugiați din Venezuela. Atunci, aceste țări, în situația lor fragilă, se află pe muchia prăpastiei. Facem oare suficient? Împreună cu UNHCR sau facem ca până acum prea puține? avem o obligație serioasă să ne ocupăm în calitate de Uniune Europeană de această situație și să avem grijă ca prăbușirea unor regimuri dictatoriale să nu o și să distrugă celelalte țări din, din America Latină, pentru că în așa fel se vor nărui toate eforturile noastre. Iată de ce, doamnă comisar, trebuie să aveți grijă să nu vă concentrați doar pe politica comercială, ci să cereți ca peste tot acolo unde, în urma aroganței Statelor Unite, în urma aplicării acordului transpacific, um, țările au de suferit uh, de pe urma aroganței marelui vecin sau de pe urma unor parteneri, sau să lăsăm aceste țări în mâna unor parteneri precum China, pentru că toate aceste țări au alte așteptări din partea noastră. La asta ar trebui să ne gândim. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule raportor Böge. Aș dori să închei această dezbatere. Votul va avea loc mâine. Acum vom trece la următorul punct, Aș dori să vă comunic uh, ce va urma. Domnul Vilantini părăsește PP-ul și se, adă- și se alătură grupului ECR începând cu data de 16 ianuarie 2019. Domnul, uh, doamna Colin și domnul Agnew părăsesc grupul FDD și se alătură grupului ENF începând de pe 16 ianuarie 2019 și domnul Ger Button nu mai face parte din rândul deputaților neafiliați și se alătură ENF, de asemenea începând cu data de 16 ianuarie 2019. Aș dori acum să trec la următorul punct de pordina de zi. E vorba de raportul doamnei Maria Arena, Fondul European de Ajustare la Globalizare. Aș dori să-i urez Bun venit, doamne comisar uh, Tyson, și aș dori să urez bun venit de asemenea la tuturor celor prezenți în sală. Doamna Arena, vă rog. Merci, merci, monsieur le président. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. Uh, Fondul European de Ajutare la Globalizare, creat în 2006, este un fond de solidaritate, important de spus, asigură asistență pentru cei care cad victimă restructurării firme, societăților comerciale ca urmare a globalizării. De mai bine de 10 ani, acest fond a sprijinit uh, mai bine de o jumătate de milion de muncitori în restructurarea a unui număr foarte mare de, de societăți comerciale în multe state membre. Mai avem pe lângă acestea 4.000 de tineri care nu au instruire, care nu au un loc de muncă și care au putut beneficia de sprijin în această manieră. <clears throat> în ciuda unui buget inițial de 500 de milioane, utilizarea anuală a rămas destul de redusă, nu doar pentru că acțiunile nu erau importante, din potrivă, ci pentru că structura acestui buget este extrem de complexă. Propunerea dumneavoastră, formulată la inițiativa Comisiei Europene, este o propunere care a fost primită bine de Parlamentul European, a suferit o serie de modificări, însă, în linii generale, a existat un consens larg în spatele acestei propuneri formulate de comisie. Pragul uh, specificat pentru muncitorii afectați era semnificativ, dumneavoastră ați propus un prag, noi am propus 200, uh, nu 200 din aceeași societate comercială, ci vizați uh, în mai multe companii ar putea fi eligibil, apoi globalizarea trebuie să, să fie însoțită de considerente privind schimbările tehnologice și tranziția energetică, cea ecologică, la fel de importante în contextul restructurării societăților comerciale, apoi cofinanțarea trebuie să fie un element important și, de asemenea, abordarea multisectorială sau multiregională. Toate aceste modificări au ca obiectiv principal îmbunătățirea eficacității utilizării acestui fond, numit în prezent Fondul European de Ajustare la Globalizare, care va deveni însă Fondul pentru Tranziție Trebuie să fi o dimensiune aici care nu a fost luată în calcul, dar în acest sens aș dori să aduc un amendament în plen mâine, pentru că e important să ajutăm muncitorii în contextul unei restructurări, dar este important acest lucru, pentru că, sigur, globalizarea are și câștigătorii ei, dar are și perdanții ei, iar solidaritatea europeană este absolut necesară. Însă, mie mi se pare util în contextul unei restructurări într-o parte a Europei fragilizată, de exemplu, și afectată de o rată ridicată a șomajului, regiuni care au suferit impacturi succesive a acestei restructurări. Deci, în acest context, mi se pare important să-i sprijinim uh, companiile locale care să poată trece peste aceste șocuri traumatice pentru a putea remobiliza aceste forțe, strategii uh, și, și pentru a mobiliza potențialul unei astfel de regiuni. Vă dau exemplu Caterpillar din Charleroi, în Belgia, care a făcut eforturi considerabile pentru a-i sprijini pe muncitorii concediați, pentru a-i sprijini în căutarea unui nou loc, loc de muncă. <clears throat> Avem de asemenea această celulă de reconversie, celula catch, la care contribuie universități, societăți comerciale, companii din regiune care au asigurat uh, re, reinstruirea profesională și de aceea rata șomajului și prosperitatea acestei regiuni uh, au cunoscut îmbunătățiri semnificative. De asemenea, de aceea am să propun un amendament mâine. Știu că e greu de multe ori să-i convingi colegii să, să meargă în această direcție, dar am să vin cu acest amendament care ar trebui să ne permită să ținem uh, cont și de dezvoltarea teritorială, element deosebit de important în Europa. Avem teritorii bogate în Europa, avem teritorii mai puțin uh, fericite și nu le putem lăsa de izbeliște. De aceea mi se pare important acest nou amendament și sper că uh, va beneficia de sprijinul uh, grupurilor reprezentate în această instituție. Vă mulțumesc! Mulțumim uh, foarte mult, <clears throat> doamna raportor. Dau cuvântul acum doamnei comisar Tyson. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor deputați, din 2007 Fondul European pentru Globalizare a fost un instrument european cheie care arată solidaritatea cu lucrătorii care și-au pierdut locurile de muncă din cauza modificărilor <clears throat> provocate în domeniul muncii de globalizare sau de criza globală. De atunci a fost lansat în 2007, a mobilizat 631 de milioane de euro pentru 163 de cazuri care se referă la vreo 150 de mii de uh, lucrători care au fost uh, concediați dar uh, lumea muncii s-a modificat foarte mult din acel moment și e momentul să uh, actualizăm regulamentul pentru a reflecta contextul economic și social. De aceea mă bucur să văd că, în general, Parlamentul European susține propunerea noastră pentru regulamentul privind fondul uh, de ajustare la globalizare în următorul cadru multifinanciar. Susține lărgirea domeniului de aplicare și de asemenea micșorarea pragurilor. Mulțumesc doamnei Maria Arena, comisiilor care au participat pentru activitatea pe acest domeniu și salut viteza cu care Parlamentul a trecut la treabă. Parlamentul a făcut mai multe amendamente și le salut pe o serie dintre ele pentru că ele clarifică textul sau adaugă elemente sau le modifică în sens util. Printre altele, sunt uh, însă alte amendamente pe care ezităm să le aprobăm. O trăsătură cheie a propunerii noastre era mobilizarea accelerată a procedurilor. Reintroducerea aceleași proceduri de mobilizare ca în regulamentul actual va face imposibil să scurtăm lungimea procedurilor. De aceea pierdem șansa de a mobiliza fondurile și de a-i ajuta pe lucrătorii uh, respectivi mai repede. De asemenea, ezităm uh, să uh, aprobăm scăderea în continuare a pragurilor și să extindem perioadele de referință. Intervențiile în baza acestui fond sunt justificate doar de șocurile mari asupra zonelor economice cauzate de concedieri. Dacă mai reducem aceste praguri, venim de la 5.000, ajungem la 2.500, dacă le reducem, deci aceste praguri deja reduse, diluăm argumentele acelea venite din șocul major asupra economiei. Dar sunt gata să ascult dezbaterea și vă mulțumesc pentru activitatea dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, doamna comisar. Începe acum dezbaterea cu vorbitorii din cele patru comisii parlamentare, comerț, comerț internațional, buget, control bugetar și femeia, drepturile femeilor și o să-i rugăm pe vorbitor să respecte timpul limită stabilit pentru că vrem să terminăm dezbaterea înainte de miezul nopții numele minut. domnule președinte, stimată doamnă comisar, dragi colegi și colegi. Din păcate, în acordurile comerciale ale Uniunii Europene lipsesc mecanisme de punere în aplicare care să permită protecția celor vizați. Putem uh, spune că toată lumea vrea să dorească să profite de pe acordurile comerciale Fondul uh, de ajustare la globalizare urmărește să protejeze lucrătorii care își riscă să-și piardă locul uh, de muncă sau și l-au pierdut de pe urma globalizării și dezvoltării tehnologice și economice. Realitatea arată că există întotdeauna câștigători, dar și perdanți și printre câștigătorii comerțului uh, putem spune că aceștia nu sunt distribuiți uniform între țările și regiunile noastre. Fondul European de Ajustare la Globalizare a adus rezultate concrete pentru peste 140.000 de lucrători din toată Uniunea Europeană. Pentru că acest fond nu a fost uh, folosit la capacitatea sa maximă, dorim să simplificăm uh, procedura de accesare. Statele membre și solicitanții ar trebui să fie sprijiniți, iar regulile ar trebui să fie simplificate. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Are acum în numele Comisiei pentru Control Bugetar, domnul Pirinski, cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Trei lucruri în ceea ce ne privește. În primul rând, trebuie să pun accentul pe acele măsuri care favorizează grupurile cele mai defavorizate și acele state membre și acele regiuni care au fost afectate în cea mai mare măsură acolo unde autoritățile naționale și regionale nu dispun de resurse necesare pentru a întreprinde măsurile care se impun. <clears throat> Acolo unde o firmă profitabilă e afectată, firma în cauză trebuie să contribuie la reintegrarea angajaților disponibilizați în contextul unui plan social. Și în al treilea rând, dacă reprezentanții comisiei vin cu asistență tehnică și management indirect, trebuie ca aceste proceduri să fie absolut transparente în desemnarea terților însărcinați cu efectuarea acestor sarcini și trebuie să informeze toți factorii care contribuie la FEG în legătură cu contractanții selectați în acest scop. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, spune domnul președinte. Din partea Comisiei Regii, domnul Tamas Deutsch. Úr, kedves eh, biztos asszony, a eh, globalizációs alkalmazkodás. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Comisia noastră și-a exprimat deja avizul și eu vreau să formulez trei obiective. În primul rând, vreau să vorbesc despre faptul că trecem de la de, despre prag, faptul că trecem de la 250 la 150 și faptul că extindem grupul de beneficiari uh, pentru a include și acei lucrători, uh, nu doar care, cei care au fost disponibilizați, ci cei care riscă să fie disponibilizați, iar termenele ar trebui să fie cele mai scurte posibile. Ni se pare important, uh, credem că facem un pas uh, important înainte faptul că am redus pragul la 150 de persoane este foarte important pentru că în uh, cazul IMM-urilor a rare ori se întrunește, se atinge acest prag de 250 sau chiar 500 de angajați. Iată de ce dorim să favorizăm acest prag de 150 de angajați. Mulțumesc foarte mult! Are, comisul pentru comisia, are cuvântul pentru Comisia FAM, doamna Blinkevici-Iute. Mulțumesc, domnule președinte! de când există acest fond de peste 10 ani, a fost util zecilor de mii de persoane care și-au pierdut locuri de muncă. Datorită extinderii fondurilor, trebuie făcuți pași pentru a îmbunătăți asigurarea asistenței pentru lucrătorii disponibilizați, astfel încât să ajungă la asistență mai repede, astfel încât cererile lor să fie avute în vedere mai repede și să se promoveze și egalitatea dintre sexe E vorba de și rezolvarea acestor mari diferențe dintre cele două secțe, în sectorul matematic, în sectorul informatic. Acesta se poate face prin recalificarea femeilor în aceste sectoare, care sunt prin tradiție dominate de bărbați și care sunt mai bine plătiți Fondul acesta trebuie să financeze și serviciile de îngrijire pentru persoanele dependente, astfel încât acele femei care doresc un loc de muncă sau reformare profesională să primească asistență astfel încât să poată lucra în viața reală. Mulțumesc foarte mult! Ajungem la sfârșitul intervențiilor în numele comisiilor parlamentare, iar acum vorbesc și în numele grupurilor politice. Primul grup este PPE-ul. Domnul Van den Het Europees Globaliseringsfonds is niet... comisar, stimați colegi, Fondul European de Ajustare la Globalizare nu funcționează așa cum trebuie. Eu mai, acum se preconizează transformarea lui într-un fond european de tranziție, poate un nume mai bun, pentru că oferim într-adevăr sprijin celor care își pierd locurile de muncă ca urmare a procedurilor de restructurare cauzate de criza globală. <clears throat> S-a menționat aici exemplul firmei Caterpillar. Chiar raportoarea a făcut acest lucru și, într-adevăr, fondul a fost o idee bună în acest caz. Doresc să-i mulțumesc, uh, domnului comisar, pentru o propunere bine structurată. Bugetul însă nu a fost utilizat integral problema ține de domeniul de aplicare, care a fost prea îngust definit. De aceea, acum încercăm o extindere a acestuia. În trecut eh, erau 500 de persoane plus, acum eh, considerăm că acel nivel, eh, acest nivel, prag, acest prag este mult prea mare, trebuie ajustări operate aici și cred că putem într-adevăr să reducem pragul la 200. În același timp și povara administrativă trebuie redusă. Logis. Een ontslagen werknemer wil nu eenmaal zo snel mogelijk naar een nieuwe job, geen uitgebreide analyse. Dacă o persoană își pierde locul de muncă, foarte repede trebuie ca aceștia să-și găsească un nou loc de muncă. În plus, acest fond trebuie să țină cont și de impactul Brexitului vorbim aici de o pierdere semnificativă de locuri de muncă. Vă mulțumesc. Domnul președinte, mulțumesc foarte mult din partea grupurilor socialiștilor și democraților, domnul Iongerus. Doamna Iongerus. Als in een regio in Europa, veel mensen tegelijkertijd. Domnule președinte, dacă într-o regiune din Europa sunt prea multe persoane care își pierd locul de muncă, atunci întreaga regiune trebuie să fie afectată iar aceste situații, în aceste situații, oamenii trebuie să aibă acces rapid la susținere, la asistență. Știm că aceste condiții de lucru se schimbă și că sunt evoluții tehnologice, există concurență internațională, globalizarea, dar trebuie să ne adaptăm la schimbările de climă care vor avea un impact asupra pieței muncii, iar cei care sunt astfel influențați nu trebuie lăsați deoparte. Pentru a pune în aplicare raportul, avem nevoie de o șansă mai bună. Oamenii trebuie să fie susținuți pentru a obține un loc de muncă și fac apel să votați în favoarea acestui fond de tranziție. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim pentru cele două secunde economisit. Acum pentru ECR, domnul Hoc are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Fondul European de Ajustare la Globalizare, creat în 2007, ar trebui să devină mai eficace. Ne dorim ca sprijinul oferit acelor lucrători care și-au pierdut locul de muncă în urma globalizării să fie unul mai puternic. Prin urmare, acei lucrători care și-au pierdut locul de muncă în urma restructurării, în urma automatizării activității sau în urma globalizării sau în urma unei crize economice, vor beneficia acum de sprijin. Vom simplifica de asemenea procedurile, e bine. E nevoie însă, în același timp, să încercăm să introducem un control suplimentar asigurând uh, în același timp un uh, control uh, mai eficace a marilor întreprinderi cât și IMM-urilor. Anumite țări, precum Franța, a beneficiat de 100 de milioane de euro în ajutor, Irlanda 68 de milioane de euro, Polonia a primit 2,5 milioane de euro. Mă întreb, de ce guvernul anterior al Poloniei nu a beneficiat uh, nu a folosit, uh, nu a profitat de acest fond atunci când au fost lichidate șantierele navale, pentru că era o situație urgentă. Mulțumesc foarte mult. Acum, pentru ALDE, are cuvântul doamna Vehacpera. Mulțumesc, domnule președinte. FG a fost creat inițial pentru a sprijini cetățenii disponibilizați ca urmare a schimbărilor structurale cauzate de globalizare. Fondul le-a dat posibilitatea multora de a-și găsi un loc de muncă sau de a urma un curs de reciclare profesională. Însă sunt probleme care nu țin doar de globalizare, digitalizare, automatizare. La rândul lor vin cu o presiune proprie asupra multor sectoare din economie și există risc pentru mulți de a-și pierde locul de, de muncă acest fond, în noua sa formă, este mult mai adaptat la această realitate și, într-adevăr, poate, într-adevăr, să răspundă la prioritățile, priorităților viitoare economii. Însă, multe dintre propunerile Comisiei ar modifica substanța fondului într-o, mate, într manieră uh, considerabile și de aceea trebuie abordate cu rezervare. Până acum pragul a fost 300 de concedieri, Comisia dorește o reducere la 350, la 200, 250 și Parlamentul vrea să meargă și mai jos, la 200. Pe de-o parte, sigur, în multe regiuni ale Europei, mulți angajați sunt în IMM-uri și dacă IMM-urile sunt în criză, acest lucru afectează întreaga regiune. Pe de altă parte, criteriile de eligibilitate nu ar trebui să fie prea indulgente dacă venim cu sprijin masiv pentru firme extrem de mici, acest instrument o să fie utilizat fără discernământ, non-stop. Și o solicitare de mici dimensiuni implică un efort birocratic la, la fel de mare cu o solicitare complexă. Apoi, în, pe lângă acest fond avem nevoie de o politică regională care să privească spre viitor, să creeze locuri de muncă și să țină cont de nevoile specifice ale regiunilor Europei. Apoi, impactul Brexitului, la rândul său, trebuie luat în calcul, pentru că acesta ar putea veni cu uh, modificări structurale, la fel ca oricare altele din Europa și de aceea să nu uităm de Brexit. Mulțumim foarte mult, spune domnul președinte, din partea verzilor, doamna Monica Vana. Mulțumesc, domnule președinte, stimată doamnă comisar, stimate colege și colegi. Fondul European de Ajustare la Globalizare se transformă în fondul de tranziție, este redenumit. Noi, verzii, sprijinim această inițiativă, ne doream chiar un fond care să sprijine mai bine tranziția pentru ca în acest fel să existe pe viitor locuri de muncă bune, de calitate, durabile. Pentru noi, fondul, viitorul fond de Euro, european de tranziție este un instrument uh, important pentru gestionarea pieței, pentru că vine în ajutorul angajaților. Iar în Uniunea Europeană, la ora actuală, nu avem multe instrumente de acest fel. Iată de ce este un element important pentru Europa Socială în ansamblul ei. Mă bucur că, în urma colaborării, am putut ajunge la multe îmbunătățiri care vor face ca pe viitor fondul să devină mai orientat înspre viitor cu ajutorul digitalizării, dar uh, și prin transformarea economiei, uh, privind drept șansă, nu ca problemă, um, reducerea emisiilor de, de carbon, că există șanse de orientare înspre locuri de muncă de viitor, mai ales înspre uh, acele locuri de muncă verzi, că include tinerii care se află la ora actuală um, în programe de formare. De asemenea, s-a redus, s-a redus pragul când vine vorba de, disponib- de angajații disponibilizați. Sperăm că va exista o majoritate în favoarea acestor modificări. Din păcate, nu vom putea fi uh, de acord cu amendamentul raportoarei, deoarece, după cum am spus, ni se pare important ca fondurile fondului de ajustare la globalizare să vină direct în uh, beneficiul angajaților și nu instituțiilor, așa cum se face în fondul uh, european social. Mulțumesc. Acum, pentru GUE Angel, are cuvântul doamna Pimenta Lopez. Domnul Pimenta Lopez. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Suntem de acord cu majoritatea propunerilor făcute care îmbunătățesc propunerea comisiei, dar progresele acestea nu îmbunătățesc încadrarea fondului pentru că este un paliativ care nu reglementează problemele privind închiderea fabricilor și delocalizarea care provin dintr-o strategie de acumulare a beneficiilor, a capitalurilor, și a exigențelor uh, de, și a nevoii de mână de lucru ieftină. Sunt zeci de milioane de lucrători în Portugalia care, cărora a dispărut locurile de muncă ca multinaționalele să pună mâna pe beneficii. Concedierea, lipsa de responsabilitate a marilor întreprinderi față de lucrători reprezintă o problemă și ținând cont de problemei, bugetul acestui fond este limitat iar măsurile luate de statele uh, acestea pentru a menține locurile de muncă sunt foarte limitate din cauza legurilor europene. Mulțumesc foarte mult! Acum pentru EFDD, Jonathan Arnott are cuvânt. Amendamentele 97 și 98 vorbesc despre impactul Brexitului asupra economiei europene și e important pentru că, iată, în ultima oră Camera Comunilor a respins cu o covârșitoare majoritate planul propus de Theresa May. E cea mai mare înfrângere a unui guvern britanic la un astfel de vot. Și, într-adevăr, Brexitul va avea un efect asupra Regatului Unit, va avea un efect asupra Uniunii Europene și de aceea avem nevoie de un acord. Nu știu ce s-ar putea face în legătură cu acest fond. Schimbarea numelui nu schimbă datele problemelei. E vorba de perioada 2021-2027 și asta nu mai înseamnă nimic pentru Regatul Unit. Prin urmare, parlamentare britanici ar trebui să se abțină pentru că nu ne mai interesează ce o să se întâmple în Uniunea Europeană după Brexit, după tranziție. N-ar trebui să spunem Uniunii Europene ce să facă. Dar cum pot să spun acest lucru când forțele antidemocratice din Regatul Unit au folosit acest acord propus de primul nostru ministru pentru o campanie împotriva Brexitului? E o pierdere de timp și de bani în Marea Britanie. Ajustarea pentru globalizare ce înseamnă? Dăm bani în Uniunea Europene ca să-i cerem înapoi cu tot felul de condiționalități și pierdem două treimi în, în anii ce urmează. Domnule președinte, e complet ilogic. Întreaga premiză a acestui fond este complet, complet problematică în ceea ce mă privește. Mulțumim foarte mult, spune domnul președinte. Urmează domnul Casa. Mulțumesc, domnule președinte. Există o serie de măsuri de sprijin menite să vină în ajutorul lucrătorilor, iar măsuri precum acest fond european de ajustare la globalizare sunt măsuri strategice menite pe termen lung. E vorba de un fond care funcționează diferit de alte instrumente. Este un fond eficient pentru că este folosit în situații care nu pot fi anticipate. Este conceput astfel încât să fie folosit în acele situații în care oamenii sunt uh, să fie folosit în situațiile în care persoanele sunt disponibilizate din cauza unor condiții economice. Eu am văzut cum acest fond a fost folosit în Malta și am văzut cum uh, persoanele disponibilizate au uh, beneficiat de formare și instruire, au primit uh, noi locuri de muncă, au inițiat startup-uri și și-au putut în acest fel iniția o carieră nouă. Limita, deplasarea limitei lucrătorilor eligibili pentru a beneficia de sprijin din acest uh, fond de la 500 la 150 este un pas foarte important menit să reflecte diversitatea dimensiunii companiilor din Europa, mai ales pentru micile companii, așa cum sunt în Malta. O felicit pe raportoare pentru activitatea ei deosebit de utilă. Mulțumesc foarte mult, Mercedes Breso. Mulțumesc, domnule președinte, stimată doamnă comisar, dragi colegi, Globalizarea a avut adesea efecte negative asupra sistemelor noastre de producție și uh, sistemelor noastre sociale. Europa ar trebui să protejeze, să-și protejeze cetățenii în fața acestor efecte negative, să ofere un mecanism de protecție în fața concurenței neloiale, să creeze un mecanism de creștere durabilă care să pună în centru oamenii. Iată de ce vreau să reamintesc importanța acestui fond. Fond care de atâtea ori a sprijinit uh, teritorii care s-au confruntat cu dificultăți. Mă bucură rezultatele pe care le-a obținut grupul nostru când vine vorba de reducerea pragului necesar pentru activarea fondului cât și de posibilitatea de a ține cont de tot mai multe întreprinderi afectate. Adesea, întreprinderi mult prea mici nu au fost luate în calcul, dar ar fi meritat să beneficieze de ajutor, având în vedere impactul pe care l-au asupra teritoriului. Bineînțeles, totul depinde și de dimensiunea crizei de care s-au lovit. Acum avem nevoie să facem un pas în plus, și anume să transformăm un, acest fond într-un fond real pentru o tranziție ecologică echitabilă din punct de vedere social. Cred că persoanele, lucrătorii mai ales, trebuie să se afle în centrul unui nou model de dezvoltare care să împace atât mediul cât și uh, câmpul muncii. Acum, doamna Iazloviesca, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mă bucur că S-au făcut asemenea modificări pentru fondul acesta, iar Comisia răspunde la noile ale economiei europene și ale firmelor europene. Da. Vreau să vă spun că nu trebuie să susțină pe lucrători doar atunci când se fac concedieri de masă, dar și când sunt situații de automatizare și de digitalizare care duc la pierderea locurilor de muncă. Un asemenea fond trebuie să colaboreze cu Fondul Social European Plus. Experții consideră că foarte multe sonduri se pot pierde din cauza automatizării, de aceea fondul trebuie să se preocupe și de această chestiune. Și celelalte modificări propuse sunt pozitive, mai ales cele care implică IMM-urile de asemenea, susțin reducerea pragului de la 500 la 250 și chiar 200, așa cum a sugerat Comisia pentru Ocuparea Forței de Muncă. Autoritățile locale trebuie să vină și ele cu fonduri suplimentare. Vreau să-i spun, doamne Harkin, că lucrătorii și-au pierdut posturile din cauza Brexitului și vor fi susținuți. Mulțumesc foarte mult! Mihail Detian acum. Ehm, Mulțumesc, domnule președinte. Schimbarea este o constantă într-o societate globalizată. Locurile de muncă se deplasează peste tot pe glob și ei apar câștigători și perdanți. Iar pentru cei care își pierd locul de muncă în Europa, vrem să ne asigurăm că atunci când vine vorba de disponibilizări în masă, oamenii, întreprinderile, regiunile vor beneficia de sprijin Iată, tocmai aici, Fondul European de Ajustare la Globalizare aduce un aport considerabil. Când pe viitor uh, regiunile se vor confrunta cu disponibilizări de peste 250 de persoane vor uh, putea beneficia de un sprijin din partea acestui fond. Întrebarea referitor la condiții de mediu, ecologie, digitalizare, pot face ca aceste mijloace să-și piardă din, um, eficien- eh, din eficiență. Fondul European de Ajustare la Globalizare trebuie să permită împăcarea acestor dimensiuni economice, sociale și de mediu pentru a sprijini cetățenii. Mulțumesc, are cuvântul doamna Lope Fontanie. Senior. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamna comisar Fondul European pentru ajustarea la globalizare și-a arătat eficiența de la creare. Îi susține pe lucrătorii care și-au pierdut locul de muncă ca rezultat al globalizării. L-am adaptat și la criza economică, fiind folosit pentru intervenție. Iar acum facem acest lucru pentru automatizare și digitalizare digitizare. Evoluția tehnologică duce la modificări în procesul de producție și este obligația noastră să actualizăm lucrurile pentru ca politicile noastre să fie adaptate la realitate. Uniunea trebuie să se gândească la persoane să îmbunătățească competențele lor. Dacă vorbim de o cifră importantă de lucrători uh, concediați, pentru ei este important ca fondul acesta să aibă un caracter de reacție. Ca și colegi, susțin micșorarea pragului pentru ca regulamentul să intre în funcțiune. În felul acesta ne adaptăm mai bine la realitate, la industriile europene, unde au loc concedieri în masă și permit intrarea pe piața muncii a întreprinderilor mici și mijlocii. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult și acum are cuvântul domnul Simon Sayan. Domnule președinte, a trecut exact o oră de când Camera Comunelor, cu o majoritate fără precedent, a respins planul de Brexit al Terezei May. Iar aici discutăm un fond european care trimite bani europeni către acele regiuni din Europa unde oamenii își pierd locurile de muncă, ajută la reforma, conversia lor profesională, îi ajută să reintegreze pe piața muncii. Eu reprezint o regiune din uh, zona West Midlands, uh, o regiune unde mulți oameni își vor pierde locurile de muncă ca urmare a digitalizării, a creierii de platforme și a mai departe. Principal angajator la noi în sectorul privat, Jaguar Land Rover, a anunțat 4500 uh, de concedieri. <clears throat> Alegătorii mei însă nu vor beneficia de pe urma acestui fond nici acum, nici altă dată. Vă mulțumesc. Mulțumim foarte mult, spune domnul președinte. Asta, într-adevăr, ne dă multe teme de, de gândire. Domnul Lenars, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Sigur, discutăm despre bani, dar să nu uităm că trebuie de fapt să vorbim despre oameni. Oamenii sunt cei afectați de globalizare, pe ei ajutăm să-și găsească un nou loc de muncă. N-ar trebui să venim aici cu statistici abstracte, să nu uităm că vorbim concret de oameni din regiuni ca regiunea Friesland, unde mulți oameni și-au pierdut locurile de muncă, mai ales în sectorul construcțiilor. Sunt oameni Uh, oameni adevărați care, iată, se confruntă cu astfel de probleme. Apoi, <clears throat> în calculele noastre vorbim de companii, de societăți comerciale, dar în ultimă instanță totul se rezumă la indivizi. Trebuie să transmitem un mesaj clar cu ajutorul acestui fond, să ne asigurăm în același timp în viitor că Uniunea Europeană e acolo când oamenii au nevoie de ajutor. Vă mulțumesc, domnul președinte, mulțumim foarte mult. Doamna Tomc. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cu mai bine de 10 ani în urmă, iată, a fost constituit acest uh, fond european de ajutare la globalizare. Lucrurile s-au schimbat și de aceea este oportun să schimbăm și noi regulile de funcționare. Cred că acestea ar trebui simplificate, cred că ar trebui să avem uh, noi criterii pentru beneficiari, noile măsuri vor sprijini IMM-urile în acele state membre unde acestea se confruntă cu probleme. Însă, în stabilirea pragurilor ar trebui să dăm dovadă de mai multă ambiție. În țara mea, conform datelor statistice recente, doar 350 de societăți comerciale îndeplinit noile criterii, având mai bine de 250 de angajați, prin urmare. Aceste modificări eh, ar permite accesul celor disponibilizați ca urmare a unor fenomene cum ar fi digitalizarea și noile procese tehnologice la sprijin. Însă, regulile trebuie să fie simple și ușor de controlat. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, spune domnul președinte. Cu aceasta ajungem la finalul listei vorbitorilor, trecem la intervențiile spontane. Uh, domnul Jose Farian însă nu-l văd și de aceea are cuvântul doamna Șoitrova. Předsedo, děkuji za udělení slova. Kolegyně a kolegové, návrh revize. Mulțumesc, dragi colegi. Modificările propuse referitor la regulile care permit uh, beneficierea de sprijin din partea Fondului European de Ajustare la Globalizare sunt inițiative pe care le sprijin. Salut reducerea pragului și extinderea termenelor. Trebuie să privim din perspectiva statelor membre de mici dimensiuni, precum Republica Cehă. Cred că sunt modificări uh, favorabile. Pe viitor mă aștept la proceduri simplificate când vine vorba de solicitările din partea statelor membre. Sper că aceste solicitări să fie procesate de comisie mult mai repede. Cred că propunerea Parlamentului de a veni cu stimulente pentru angajatorii care oferă locuri de muncă parțiale e o propunere bună, e un lucru foarte important pentru părinți, e bine ca oamenii să poată să se întoarcă înapoi la locul de muncă și să-și împace viața profesională și privată. Mult domnul Marias. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vorbim despre acest fond european de adaptare la globalizare și cred că s-a demonstrat că realmente i-a susținut pe lucrători într-o etapă în care s-au făcut concedieri în masă. Iar în ceea ce privește Grecia, nu s-a profitat la maxim de acest fond pentru că E vorba de problema financiară, uh, care finanțele acordate Greciei, care au fost foarte scăzute. Oricum este un fond care susține regiunile, susține IMM-urile și posibilitatea unei tranziții cred că trebuie să ne gândim și la repercursiunile automatizării și trebuie să luăm măsuri în acest sens. Dacă ne gândim la susținerea IMM-urilor și la susținerea a lucrătorilor, ni se pare o atitudine pozitivă și faptul că scade pragul la 250 de lucrători în loc de 500 de lucrători mi se pare extrem de important. Putem să ajungem chiar și la 150 de lucrători. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte... Doamna Ana Miranda are acum cuvântul. Muito obrigada, presidente. Eh, Mulțumesc foarte mult. Eh, aceste șocuri eh, ale mondializării sunt extrem de grave, afectează regiunile din care provenim, mai ales în sectorul construcțiilor navale, din orașul din care provin și eu. Însă sunt și multe, multe alte cazuri similare Însă, în multe cazuri, aceștia nu pot beneficia de acest sprijin. Sunt probleme de alminter pe care cunoscute foarte bine de noastră, doamnă comisar, și o să venim cu o propunere concretă în acest sens, pentru că fondul trebuie să fie transparent și de aceea cerem comisiei să fie vigilentă în aplicarea acestor fonduri să coopereze cu sindicatele. Au existat exemple contrare. Galicia, regiunea din care provin eu, au fost probleme create de guvernul regional și apoi <clears throat> situații în care multe companii au beneficiat de aceste fonduri, dar nu și-au respectat apoi angajamentele asumate în relație cu angajații. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Domnul Polčák, ultimul pe lista intervențiilor spontane. Za udělení slova, já bych chtěl samozřejmě vyjádřit podporu. Eh, Mulțumesc. Aș dori, bineînțeles, să sprijin acest instrument de politică europeană. Este într-adevăr util persoanelor dezavantajate, regiunilor care au fost afectate de globalizare. vine în ajutorul regiunilor afectate de crize economice. Încă de la bun început am crezut că e o idee excelentă. Dacă politica noastră europeană s-ar concentra întotdeauna pe aceste subiecte atât de importante precum pierderea locurilor de muncă, cred că atunci am reușit să evităm situații precum Brexitul. Spun acestea bazate pe cele spuse de domnul Simos mai devreme vreau să sprijin cele afirmate de dumnealui. Sunt subiecte importante pentru oamenii de rând și pe asta ar trebui să ne concentrăm. Este un instrument foarte important de înaltă calitate pentru cetățeni. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Doamna comisar Thyssen, aveți cuvântul. Vă rog, răspundeți la cele discutat în cadrul dezbaterii. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați. Salut încă o dată faptul că Parlamentul adoptă propunerea noastră la prima lectură și de asemenea salut discuțiile fructuoase din timpul dezbatere. Asta arată că raportul Parlamentului va fi un fundament solid pentru negocierile interinstituționale care urmează. Că întotdeauna Comisia este gata să discute la trialoguri și își va juca rolul de mediator onest. Revizuirea regulamentului înseamnă că ne angajăm să dăm acestui fond cadrul necesar pentru a acționa în lumea de astăzi a muncii și mă bucur că Parlamentul are această, împărtășește inițiativa Comisiei. Împreună trebuie să ne îndeplinim angajamentele față de ce așteaptă cetățenii. Mulțumesc Parlamentului încă o dată pentru susținerea continuă și pentru adoptarea rapidă și cred că în timpul președinției României vom ajunge la o abordare parțială generală în ceea ce privește Uh, această chestiune este pe agenda EPSCO din martie, deci răspund la o întrebare pusă de raportor. Domnule par președinte, vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim foarte mult, doamna comisar. Vă mulțumim pentru dezbatere. Dezbaterea se închide. Votul va avea loc mâine și trecem acum la următorul punct din ordinea de zi. Mă scuzați, spune Președintele are cuvântul doamna Maria Arena. Euh, euh, Înainte de toate doresc să mulțumesc Comisiei pentru această inițiativă, pentru că fără inițiativa Comisiei ne-ar fi fost foarte greu să îmbunătățim acest fond, de aceea mulțumim Comisiei. Le mulțumesc de asemenea tuturor grupurilor parlamentare și raportorilor care m-au sprijinit în reformularea acestei legislații. Le-aș cere un efort suplimentar la momentul votului de mâine, <clears throat> atunci când vorbim de sprijinul pentru, pentru muncitori, eh, nu trebuie să uităm eh, componenta de formare, însă în relația cu acești, cu acești muncitori avem eh, probleme când e vorba de reinserția pe piața muncii și de aceea e important să, să trecem amendamentul, să-l adoptăm, amendamentul propus de mine ca să mergem înainte pe două direcții, cu cei deja instruiți și cu o ofertă pe cealaltă parte pentru, pentru cei care nu beneficiază de astfel de programe. În acest sens merge amendamentul meu și sper că acesta va fi sprijinit de majoritatea grupurilor care au sprijinit acest fond. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamnă raportor, și îmi cer scuze, spune domnul președinte, pentru scăparea dinainte. Acum încheiem dezbaterea, votul uh, este mâine. Următorul punct de pe ordinea noastră de zi, raportul doamnei Veronica Lope Fontanie, Fondul Social European Plus. vor vorbi reprezentanții comisiilor parlamentare de resort după raportoare și apoi dezbaterea propriu-zisă. Prima persoană pe listă, raportoarea, doamna Lope Fontanie, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamna comisar. Înainte de a începe intervenția, aș vrea să mulțumesc celorlalți raportori din umbră pentru cooperarea excelentă în timpul negocierilor dar mă voi referi mai târziu la ei. Textul prezentat pentru comisia noastră a fost, de comisie a fost foarte important. Fuziunea mai multor fondurilor în Fondul Social European cu menținerea intactă a obiectivelor va contribui la reducerea barierelor administrative și la simplificarea procedurilor. Legătura cu semestrul european va da flexibilitatea statelor membre ca să se concentreze pe aspecte pe care le consideră necesare. Trebuie să ne amintim că cetățenii noștri sunt cel mai bun activ pe care îl are Uniunea Europeană și trebuie să fie în centrul politicilor noastre. Firește, recuperarea economică, revenirea economică e un fapt, dar mai sunt multe lucruri de făcut. Trebuie să creștem uh, ocuparea forței de muncă, mai ales în rândul tinerilor, să ne adaptăm la necesitățile pieții cu toate instrumentele de educație, să întărim formarea permanentă, mai ales în rândul lucrătorilor de vârsta a treia și să luptăm împotriva excluziunii și sărăciei. Însă sunt câteva puncte importante pe care vreau să le subliniez se mărește cu 27% procentul de finanțare pentru acest fond pentru măsurile de incluziune socială și se creează grupuri cu obiective proprii, cum ar fi comun, pentru comunitatea romă. 30% supliment, 3% suplimentar se adresează grupurilor defavorizate prin alimente de bază și prin măsuri de însoțire pentru a îmbunătăți integrarea și participarea în societate. Tinerii în care sunt viitorul Uniunii, pentru noi includerea, incluziunea socială și în câmpul muncii este o prioritate. Propunem ca toate statele membre să dea cel puțin 3% din măsuri pentru a tineri, iar statele membre mai afectate, cei care au o rată superioară față de media europeană, adică peste 15%, să dea măcar 15%. Sărăcia copiilor este un punct cheie al raportului. 25,6% din copiii sunt în situație de risc, de excludere socială. Sunt niște procente absolut inacceptabile. Sărăcia în rândul copiilor care le afectează dezvoltarea personală și eh, le împiedică includerea în societate. Dacă vrem să, fi, să ar, ar garantăm faptul că toți eh, cetățenii europeni au șanse egale, trebuie să ne ocup, începem acest lucru din copilărie. Avem nevoie de o garanție pentru copii cu 5,9 miliarde de euro. Egalitatea între bărbați și femei este iar un punct important. Articolul 6 are dispozițiile necesare pentru a asigura respectarea acestei egalități și se propune acțiuni specifice pentru a spori participarea femeilor în societate. Integrarea persoanelor cu handicap este un alt punct cheie pe lângă mențiunea, menționarea continuă a Convenției Națiunilor Unite privind principiul nediscriminării, avem un obiectiv specific propriu și anume sporirea accesului pentru a îmbunătăți incluziunea în câmpul muncii și, de asemenea, aș vrea să vorbesc despre întreprinderea de economie socială. Apare un concept nou de economie socială, regulament care garantează certitudine juridică și va fi util pentru alte întreprinderi, mai ales în țări cum ar fi Italia, Spania și Portugalia, unde Fondul Social European este absolut cheie pentru persoanele vulnerabile. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim foarte mult și, într-adevăr, este un raport foarte larg